Good afternoon, ladies and gentlemen. May I ask you kindly to take your... Bună ziua, stimați colegi, vă rog să luați loc. Avem o oarecare întârziere, ca orice tren bun, însă nu ar trebui nici să exagerăm. Please accept apologies that there is no Mr. Toyer City. Eu le înlocuiesc pe domnul Toyer, însă o să încerc să fac uh, tot ce-mi stă în putință pentru ca uh, ședința noastră să se deruleze cât mai bine. Adoptarea ordinii de zi, dacă aveți observații. Nu? Atunci se consideră adoptată. Stimați colegi germani, înainte de a pune la punct o coaliție de proporții, haideți să ne ocupăm și de ale noastre. Ok, let us start from voting. Și începem cu voturile. Este prezentă doamna Ines Ayala Sender pentru că începem cu raportul dumneei. Use SND hmm? Yes. <laughs> Next report would be și cel de-al doilea raport de votat este tot al doamnei Sender, dar dumnei nu este în sală. V-aș ruga să schimbăm ordinea în care votăm rapoartele de pe ordinea noastră de zi. E posibil? Ines will be here in Okay. As was a proposal, because Jens Geier is present, may we start from here? Uh, domnul Jens Geier este prezent, așa că vom începe cu uh, votarea raportului dumnealui. Toată lumea acceptă? Da. Atunci, alineatul 1, amendamentul 1 din partea doamnei Gresle. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. It's necessary to vote electronically? Doriți o verificare electronică? Nu cred că este necesar. Secretariatul precizează că se votează punctul 6 de pe ordinea de zi, raportul domnului Jens Geier. Draftsman Jens Geier raportor, domnul Jens Geier. Aș uh, dori să mă dovedesc flexibil în felul în care votăm astfel rapoartele. Așadar, primul amendament se adoptă. Trecem la alineatul 5, amendamentul 2 din partea lui Ian Mulder. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Felicitări lui Ian Mulder. Amendamentul 3, Bat stai, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mulțumesc. Amendamentul 4, Marcus Piper, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5, tot Marcus Piper, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Vă rog, haideți să verificăm electronic. Uh, voting, vote is closed. Votul e acum închis. și amendamentul se adoptă. Amendamentele 6 și 7, Ingeborg Creslă, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă cu aceeași majoritate. Amendamentul 8, cine este pentru, Am votat deja amendamentul 7. Votăm amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm asupra proiectului de raport în întregimea lui. Vot electronic. Cine este pentru? Votul e deschis. Împotrivă. Abțineri. Vă mulțumesc. Votul e acum închis. Și textul raportului se adoptă. Vă mulțumesc. Deoarece doamna Ines Ayala Sender ni s-a alăturat, trecem la votarea raporturilor dumneei. Should be the first one. Genesis. Și începem cu raportul privind agenția GNSS. Și votăm mai întâi considerentul 8, amendament 1. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă? Verificarea electronică, vă rog. Vot deschis. Votul e acum închis. Și se respinge. Amendamentul 12. Tot din partea lui Jean-Pierre Odi. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Se solicită verificare electronică. Votul e deschis. Votul e acum închis. Respins. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă. Amendamentul 14. Se scuză președintele. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificare electronică. Eu cred că e respins, dar haideți să verificăm electronic. Vot închis. Respins, într-adevăr. Trecem acum la amendamentul 15. Preferați să votăm în bloc? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Bine, haideți totuși să verificăm electronic și în acest caz. Amendamentele 15, 16, 17, vot în bloc, vot electronic deschis. Votul e acum închis și se resping aceste trei amendamente. Uneori și președintele președinte neexperimentat are dreptate. Amendamentul 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Preferați să votăm electronic? Nu e necesar. Amendamentul 19. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 20. Cine este pentru? Vot electronic, prea bine. Vot electronic deschis. Votul e acum închis. Și la limită se respinge. Amendamentul 21. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 21 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă 22 pentru, împotriva, abțineri. Îmi pare rău, dar e respins. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă amendamentul 23. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. Amendamentul 24. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Felicitări, domnule Marinescu. Amendamentul 3 devine caduc, deoarece 24 a fost adoptat. Amendamentul 4 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Verificare electronică la 25. Votul e deschis. Votul e închis. Respins. Trecem la amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 6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 Împotriva. Abțineri. Se adoptă 29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Un amendament ora din partea raportorului la amendamentul 18. dar a fost deja adoptat. Și, în fine, votul final pentru această rezoluție. Prin vot electronic, votul e deschis, votul e închis. Felicitări doamnei raportor. Nimeni nu s-a declarat împotrivă. O singură abținere. Ines, felicitări. Următorul raport pe care îl votăm este tot raportul doamnei Senner. Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare și Formare în materie de aplicare a legii, Europol și deciziilor aferente. Știm ce votăm. Și începem cu amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 22. Amendamentul 21, se scuză președintele, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 22. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 24. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că e respins, dar haideți să verificăm electronic. Votul e deschis. Votul e acum închis. Și se respinge amendamentul 27. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 28. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 62. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 63. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 64. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 65 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 30. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm electronic. Vot deschis. Suntem la amendamentul 31. Votul e acum închis. Respins. 32 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 33 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 66 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 67 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 68 pentru. Votăm în bloc amendamentele 68 și 74. Deci cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? respinsă, după părerea mea. Doriți verificare electronică sau nu? Da. Haideți să votăm electronic. Vot deschis. Votul e acum închis. Și, într-adevăr, amendamentele sunt respinse. Trecem, deci, la amendamentul 34. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35. Pentru. Împotriva. Abțineri. Haideți să verificăm electronii. Poate fi vorba de o diferență de un singur vot. Votul e acum deschis. Votul e închis. Și se respinge. 36. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm electronic? Haideți. Vot deschis la amendamentul 36. Vot închis. Votul e închis. dar se respinge întrucât se adaugă un vot împotrivă suplimentar. Cine este pentru? Votăm la 37. Împotriva. Țineri se adoptă. 38. Pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 69. Cine este pentru? Împotrivă abțineri. Nu este limpede. Haideți să votăm electronic. Vă deschis. Votul e închis. Vă rog, atâta dată, să ridicați mâna. 69 se adoptă. Cine este pentru amendamentul 39. Împotrivă. Abțineri. Probabil respins cu o diferență de un vot, dar haideți să verificăm electronic. Vot deschis. Votul e închis. Și se respinge cu două voturi împotriva. Amendamentul 40. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 41. amendamentul 41 și până la 46 votăm în bloc. 41, 42, 43, 44, 45 și 46. Cine este pentru acest bloc de amendamente? Împotrivă. Abțineri. Verificarea electronică. Vot deschis. Votul e acum închis. și se respinge acest bloc de amendament. Ajungem la amendamentul oral A din partea raportoarei. Doamna Sender, cine este pentru? Un nou articol 27a. Amendament oral. Îmi imaginez că toată lumea știe despre ce e vorba. Cine este pentru, împotriva, abține, se adoptă. Amendamentul 47. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 70. Un nou bloc de amendamente 70, 71, 72, 73. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Vă mulțumesc. Mergem, avansăm mai rapid. Amendamentul 48. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se adoptă. 49. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 50. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 51. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 52 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 75 pentru. Votăm în bloc amendamentele 75 și 76. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Vă mulțumesc. Amendamentul 53 și până la 56, un nou bloc de patru amendamente. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 77. Îl votăm separat. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 57 în bloc până la 5. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Se resping toate aceste amendamente și ajungem la amendamentul 6, 7, 8 în bloc. Nu sunteți de acord să le votăm? Bine, atunci le votăm separat. Amendamentul 6, cine este pentru, împotrivă? Abțineri. Respins. Verificare electronică? Nu pare să fie necesar. Domnul Bradner s-a opus votării în bloc. Deci, amendamentul 7. 6 este respins. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotriva. Domnule președinte, am obiectat doar în privința amendamentului 6 uh, votarea în bloc. Restul le puteți face. Asta înseamnă de la amendul 7 până la 14? Nu, nu cred. Doamna raportor obiectează. Așa încât vom lua doar amendamentele 7 și 8 împreună, în bloc. Cine este pentru aceste două amendamente? Cine este împotriva? Abțineri? Verificare electronică. Amendamentele 7 și 8. Vot deschis. Votul e acum închis. Oricum, amendamentele sunt respinse. Amendamentul 9, 10, 11, 12, 13, 14. Putem vota în bloc de data aceasta? Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Considerentul 17, vot pe părți, partea 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. abțineri, respins. Considerentul 23, amendamentul oral B din partea raportoarei, doamna Sender. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ca atare, amendamentul 16 devine caduc și Trecem la încă un bloc de amendamente de la 17 până la 2. Mulțumesc, domnule Rivelnic, că a acceptat acest bloc de amendamente. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Votat împreună și respins împreună toate aceste amendamente. Acum votul final. Și haideți să trecem la vot electronic. Pe acest raport, votul e deschis. Votul e acum închis. pentru, unul împotrivă. Felicitări raportoarei! Mergem deci la următorul raport, raportul domnului Rivelini, schimbul automat de informații obligatorii în domeniul fiscal. in favor. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6, un vot pe părți. Partea 1, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, Împotrivă. Abțineri. Cred că este respinsă. Să verificăm oare? Votul este deschis, verificăm electronic. Votul este închis. Partea a doua a amendamentului 6 s-a votat. Se adoptă. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 9 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Credeți că trebuie să verificăm? La 14? Bine, haideți să verificăm. Votul este deschis. Doamna Gresle nu ridica mâna. Poate de aia. Votul este închis. Este respins. Amendamentul 10, un vot pe părți, pe trei părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Este clar respinsă. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Verificăm electronic partea a doua. Votul este deschis. Votul este închis. Cum ați votat, domnule Hasling? Mulțumesc pentru susținere. Partea a treia. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Se adoptă, se corectează președintele. E prima dată când votez, îmi pare rău. Amendamentul 12. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se acceptă, se adoptă. Amendamentul 13. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 14, spune președintele. Cine este pentru? 4 se corectează. Cine este pentru amendamentul 4? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și votul final acum. Votul este deschis. Votul este închis. Felicitări s-a adoptat cu 16 voturi pentru, 0 abțineri și 0 uh, voturi împotrivă. Un scor foarte bun. Revenim acum la raportul doamnei Ines Ayala Sender. Am votat deja uh, GNSS-ul. So vote is over. Voting is over. Thank you very S-a încheiat sesiunea de votare. Vă mulțumesc. Cele mai uh, importante voturi au fost deja efectuate. Următorul punct de pe ordinea de zi de astăzi Do we have a uh, president of Domnul Caldera, președintele Curții Europene de Conturi, ar trebui să fie alături de noi. Nu știu dacă putem începe, dacă nu este deja în sală. Trebuie să sosească. No, because uh, Commissioner Semeta will not arrive until... Uh, he's here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 Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, viitorul rol al Curții de Conturi. Doamna raportare este Ines Ayala Sender. Ines, vrei să iei cuvântul mai întâi? Sí, gracias. Da, mulțumesc, domnule președinte. În acest uh, raport pe care vi-l prezint astăzi, de fapt, trebuie să trebuie să vă prezint scuzele mele pentru că avem doar o variantă în puține limbi, în engleză, dar vreau în primul rând să prezint punctele principale uh, necesare pentru deschiderea unei dezbateri în comisia noastră uh, în vederea îmbunătățirii instrumentelor de lucru de care dispun instituțiile europene și în special Parlamentul European pentru verificarea, evaluarea și controlul uh, finanțelor și măsurilor necesare pentru uh, a ne asigura uh, pentru a asigura cetățenii că bugetul Uniunii Europene se cheltuie nu numai în mod legal și regulamentar, dar că se și ating obiectivele pentru care uh, sumele au fost alocate și că aceste obiective sunt uh, atinse în cadrul uh, programului sau respectând interesele și servind preocupărilor cetățenilor. Deci, Curtea de conturi în acest context a fost întotdeauna un uh, interlocutor extraordinar și un sprijin foarte mare în îmbunătățirea instrumentelor noastre. Am avut mereu dezbateri foarte aprinse în legătură cu nevoia de a le garanta cetățenilor o bună utilizare um, reglementar, regulamentară și eficientă și legală a bugetului Uniunii Europene. În același timp am lucrat alături de Curtea de Conturi încercând să facem față noilor provocări pe care ni le-a pus în criza economică și financiară. Provocări care depășesc uh, anvergura instrumentelor istorice pe care le avem la ora actuală. Am avut multe dezbateri cu Curtea de Conturi și am avut multe discuții în uh, Comisia noastră de control bugetar. Și ca urmare a tuturor acestor discuții ne-am pus, uh, am, ne-am gândit la posibilitatea de a avea o discuție împreună pentru a îmbunătăți tocmai acest instrument crucial și anume Curtea de Conturi. Veți vedea că raportul are două elemente. Unul uh, inițial, care se ocupă de rolul general al uh, Curții de Conturi și modul în care, după multe discuții, credem că putem să venim cu niște propuneri de schimbare, niște propuneri de îmbunătățire, care se pot face prin schimbări mai mult sau mai puțin profunde. Curtea de conturi s-a tot schimbat de-a lungul timpului. Al doilea element al raportului este nominalizarea candidaților și candidatelor um, la postul de membru al curții de, curții de conturi. Au fost mai multe sesiuni de evaluare și uh, ne-am confruntat cu probleme, am găsit și soluții, dar am dorit să Mm, și iată că în rândul comisiei noastre uh, s-au uh, creat nelini și oarecare furie împotriva Consiliului, care și-a exprimat um, decizia de a nominaliza, de a numi un membru cu care noi nu am fost de acord. Uh, În partea a treia, conform tuturor dezbaterilor care au avut loc, pentru că iată ne aflăm la sfârșitul acestui mandat, am încercat să prioritizăm sau să reprioritizăm anumite lucruri, recunoscând rolul pe care îl joacă acum Curtea de Conturi și încercăm, am încercat să spunem că este necesar uh, ca Curtea de Conturi să lucreze alături de Comisie și de Parlament atunci când se stabilește uh, programul anual și, pruli, și multianual al Curții de Conturi și al instituțiilor europene, tocmai pentru că vrem să putem conta pe experiența Curții de Conturi, care are o metodă mai bună, mai tehnică de a identifica problemele. De aceea am uh, acordat prioritate faptului că este necesar ca tribunalul, ca Curtea de Conturi să fie implicată în stabilirea programului anual și multianual al Uniunii Europene, venind cu opinii și avize punctuale. S-au făcut deja câteva lucruri în acest sens, recunosc ce s-a realizat până acum. Uh, președintele Caldera a um, fost um, cu un pas înainte, pentru că în momentul acesta de criză financiară a fost necesar să inventeze um, instrumente noi și Curtea de Conturi a făcut nu numai uh, munca tipică a unui auditor, dar a um, venit cu avize, cu opinii, uh, la momentul potrivit pentru ca instrumentele uh, să poată fi însoțite de unelte de revizuire, de control. Sarcina curții de conturi trebuie însă să fie această primă parte de uh, însoțire și de actualizare a um, instrumentelor de, uh, aud, de audit și control al bugetului european, de la bun început. În al doilea rând, trebuie să vă spun că s-a conturat necesitatea de a aprofunda nu doar partea legală a implementării bugetului, ci din ce în ce mai mult trebuie să uh, vedem cum uh, se ating obiectivele pentru care a fost creat acest buget, în afară de faptul că bugetul trebuie să fie cheltuit în mod legal și regulamentar. Și cred că aceasta trebuie să formeze o altă parte importantă a sarcinilor curții de conturi. Rapoartele de eficiență, de performance, trebuie să fie cele mai complete și ele oferă cea mai mare marjă de discuție, oferă uh, cel mai mult material pentru discuții și cred că este necesar ca ele să fie puse la dispoziția cetățenilor pentru ca ei să vadă că legiferatorii au uh, stabilit aceste bugete în anumite obiective și că ele chiar au fost cheltuite pentru atingerea acestora. Fără fraudă, fără erori. Uneori, obiectivele sunt prea ambițioase sau bugetele sunt stabilite greșit și se poate stabili dacă s-au folosit cum trebuie uh, fondurile sau nu, doar ca urmare a unui raport de audit. Și cred că trebuie să încercăm să îmbunătățim procesul de la bun început, să adaptăm obiectivele la buget uh, încă din faza incipientă. DAS-ul, uh, declarația de asigurare, are și un rol important de, uh, de jucat. Am avut uh, o dezbatere de-a lungul întregului mandat, am discutat mult despre bunele practici și cred că a sosit momentul să acceptăm faptul că DAS-ul trebuie să rămână un instrument al curții de conturi, dar că într-un fel sau altul, trebuie să rămână singura axă pe care se măsoară activitatea esențială a curții de conturi. Eu cred că acest instrument, DAS-ul, trebuie să fie îmbunătățită și îmbunătățit și modernizat. Și mulți colegi au adus contribuția în acest sens, încercând să îmbunătățească acest instrument. Uh, nu trebuie să ne gândim la un exercițiu anual care să epuizeze toate forțele curții de conturi, ci să găsim o formă prin care să se, garanti, să se garanteze legalitatea și uh, tranzacțiilor, fie în mod uh, ciclic, identificând zonele de risc în care trebuie să-și aprofundeze munca curtea de conturi, eu cred că cu cele două mandate anterioare, Curtea de Conturi a dovedit că trebuie să încerce să fie, să dovedit că trebuie să încerce să fie la înălțimea provocărilor europene și să vină cu niște rapoarte care să aibă o parte a evaluării obiectivelor pe care cred eu că cetățenii le înțeleg mai bine și pe care uh, le așteaptă mai presus de orice. Eu am încercat să urmez în raportul meu tendința deja existentă a Curții de Conturi și să încerc să conturez mai bine, mai explicit și mai deschis această tendință. Am încercat să reformulez prioritățile existente acum în activitatea Curții de Conturi, să confirm uh, schimbările treptate care s-au petrecut la Curtea de Conturi, respectând întotdeauna, bineînțeles, principiul independenței Curții de Conturi. Dar faptul că cerem ca uh, Curtea de Conturi să reprezinte un instrument care să lucreze în cadrul și uh, conform uh, priorităților europene, nu înseamnă în niciun caz că Curtea de Conturi nu are dreptul să-și programeze activitatea cum dorește. Curtea de Conturi are propria sa, propriul său program, uh, Comisia Europeană, la fel, Parlamentul European la fel. Însă toate aceste programe trebuie să fie concepute în cadrul priorităților europene, care sunt mai presus de orice. Cred că prin amendamente și prin uh, ideile care vor apărea ca urmare a discuției de azi, vom uh, stabili în ce mod putem uh, crește autonomia și independența curții de conturi și putem să ne asigurăm că acestea nu, acestora nu li se aduce prejudiciu prin faptul că li, se va impune curții de conturi să își facă programul în funcție de prioritățile europene. Există o problemă care apare uh, frecvent. Parlamentul uh, este un fel de observator și încercăm să îmbunătățim dialogul între Curtea de Conturi și Comisie. Dacă nu stabilim de la bun început instrumentele necesare pentru verificare, dacă nu stabilim um, indicatorii necesari pentru um, efectuarea acestei evaluări și stabilirea programului, se va întâmpla așa. Comisia își face programul ei, Curtea de Conturi uh, îl evaluează și apoi se așează cu toții la aceeași masă și au un fel de dialog al surzilor care generează numai frustrări. Comisia, desigur, ca instituție trebuie să justifice și să își apere poziția, să spună de ce a acționat uh, în acest fel. În ciuda faptului că um, lucrurile s-au îmbunătățit foarte mult, um, Comisia tot este întotdeauna într-o poziție defensivă și de altfel și Curtea de Conturi la fel. Și ne trezim că Parlamentul, care într-un fel sau altul trebuie să aibă o opinie și trebuie să transmită un mesaj mai politic cetățenilor, se trezește uh, frustrat de cele mai multe ori. Eu cred că trebuie ca de la bun început Curtea de Conturi să se profileze pe această programare păstrându-și rolul independent, bineînțeles, și cred că dacă am face așa, am putea să evităm a priori multe dintre problemele cu care ne confruntăm acum și care ne consumă foarte multă energie și cauzează multe dezbateri sterile, care nu se soldează cu niciun progres. Deci cred că ar fi bine să putem conta pe cooperarea Curții de Conturi. Trebuie ca la Parlamentul European să ne asigurăm că um, opiniile curții de conturi nu ne folosesc numai nouă Comisia de uh, Control Bugetal. Ar trebui să îmbogățim și celelalte comisii transmițându-le aceste rapoarte ale curții de conturi, pentru că ele pot fi relevante și pentru alte comisii. Și știu că și Curtea de Conturi e adesea nemulțumită de faptul că elaborează rapoarte pe care le consideră foarte pertinente și minunate și apoi uh, acestea rămân îngropate la Parlament și nu uh, primesc niciun laur. Înțeleg că este important ca, to- ca cu toții să încercăm să îi ajutăm pe cetățeni să înțeleagă mai bine în ce mod încercăm noi să garantăm faptul că bugetul este folosit bine și pentru prioritățile europene și pentru lucruri utile. În partea a doua, toate propunerile care poate că par inovatoare, dar vă spun nu fac decât să trag concluzii uh, ca urmare a dezbaterilor noastre și um, ținând cont de progresele făcute de Curtea de Conturi. Deci această a doua parte se referă la nominalizare. Propunem o nouă etapă, un, o curte de conturi reînnoită și credem că e nevoie și de o structură nouă. În această structură nouă am încercat să mă apropii pe cât posibil de mandatul uh, conferit prin tratat. Tratatul ne spune că Curtea de Conturi este, uh, trebuie să fie uh, format dintr-un membru provenind din fiecare stat membru. Propunerea mea, care cred că vine cu o valoare adăugată pe care vă voi explica, trebuie să-și poată forma un plen și un executiv, și că plenul să fie format din președinții camerelor, curților de conturi din fiecare stat membru. Astfel, am uh, fi și uh, conform, uh, în conformitate cu tratatul, adică ar exista un reprezentant din partea fiecărui stat, fiecărui stat membru și, pe de altă parte, am putea îmbunătăți nu doar cooperarea existentă între Curtea de Conturi Europeană și Curțile de Conturi Naționale, dar cred uh, că am reușit și să sensibilizăm și să îi implicăm mai mult curțile de conturi în gestionarea comună a bugetului um, european cu, uh, din bugetele cofinanțate um, de la bugetele naționale. Încercăm să um, atragem atenția guvernelor naționale că trebuie să îmbunătățească rata de regle, regulamentaritate și de convergență în bugetele lor naționale. Și partea executivă ar putea să fie redus, în număr redus, am putea să avem, de exemplu, nouă membri. Dumneavoastră puteți să îmi spuneți dacă vi se pare bună sau rea această idee. Alții au vorbit despre o comisie executivă de 3 sau de 5. Eu am introdus în raport o propunere de 9. Am putea să cerem să existe o reprezentare echilibrată a țărilor mici, a țărilor mari, ca să nu existe niciun fel de uh, neîncredere și să fie echilibru de gen Acum e un eșec lamentabil în acest sens la Curtea de Conturi și să existe un, o combinație bună între auditori de profesie, reprezentanții ai um, mediului academic și, de asemenea, din zona politică. Nu neapărat din instituțiile europene, dar să încercăm să avem un fel de combinație care cred că ar funcționa bine în acest sens, într-un consiliu de conducere. În uh, procedura de nominalizare nu ne-ar uh, transmite niciun stat membru o propunere, ci Consiliul ar veni cu o propunere uh, pentru că e vorba de o instituție europeană și nu decide, nu ar decide fiecare stat membru uh, adesea în funcție de criterii care n-au nicio legătură cu valoarea adăugată europeană, nu vine statul membru cu propunerea. Eu m-am gândit să se facă o listă scurtă, un minim de două persoane, un bărbat și o femeie, pentru a nu se asculta o singură persoană și a stabili dacă e frumos sau urât, să ascultăm mai multe persoane și Consiliul să se gândească care trebuie să fie profilul membrilor curții de conturi de care are nevoie și să nu uh, să nu ignore opinia negativă a Parlamentului în cazul în care Parlamentul emite o astfel de opinie. În ultimele cazuri, oricum, am avut experiențe destul de neplăcute și eu nu cred că lucrurile trebuie să fie așa. De aceea am inclus uh, în profilul candidaților și uh, necesitatea ca persoanele să fie familiarizate cu uh, instituțiile europene, pentru că poți, putem să avem experți excelenți de la FMI sau Banca Mondială, dar pot fi persoane care habar n-au ce înseamnă construcție europeană sau n-au văzut în viața lor o instituție europeană. Construcția poate fi puțin ciudată, dar are posibilități și cred că putem impune cel puțin candidatului să știe cum funcționează Parlamentul, Consiliul, Comisia și, desigur, cum uh, funcționează Curtea de Conturi. Pentru că astfel uh, poate să-și uh, joace mai bine rolul, să-și îndeplinească funcțiile în mod mai eficient. Cam acestea au fost punctele concrete ale prezentării mele. După cum v-am spus, textul uh, este limitat, uh, va fi îmbunătățit, sper, prin amendamente și uh, aștept cu interes comentariile dumneavoastră și sfaturile dumneavoastră. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă raportor, pentru această prezentare cât se poate de exhaustivă. Cel puțin una dintre propunerile dumneavoastră a fost deja respectată în reuniunea de astăzi. Avem atât un domn cât și o doamnă de la Curtea de Conturi. Deci, echilibrul de gen a fost atins astăzi. Aș dori acum să îl rog pe domnul președinte Caldeira să ia cuvântul. Vă rog frumos. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că ne-ați dat șansa de a contribui astăzi la această dezbatere. Vă mulțumesc pentru că mi-ați permis să intervin. Trebuie să fiu succint, deoarece peste 10 minute trebuie să plec ca să iau avionul către un stat membru unde am o misiune. Doresc să mulțumesc comisiei dumneavoastră și în deoseb doamnei raportor, doamna Ayala Lassender, pentru inițiativa de a uh, face acest raport. Proiectul de raport face propuneri care ar avea implicații specifice asupra numirii membrilor Curții de Conturi, asupra acordurilor între aceștia și rolul și munca acestei instituții. După cum uh, cu siguranță știți, Curtea nu a avut încă șansa de a analiza pe deplin această propunere. Curtea dorește să ofere Comisiei dumneavoastră poziția sa privind acest proiect de raport în următoarele săptămâni. Cred că reuniunea anuală a membrilor Comisiei dumneavoastră, împreună cu membrii curții, prevăzută pentru 14 octombrie, ar putea reprezenta o ocazie adecvată pentru prezentarea comentariilor noastre. Cu toate acestea, pot să vă prezint astăzi reacția mea personală, inițială, în legătură cu anumite puncte din raport. Mă bazez în principiu pe contribuțiile pe care eu și alți membri ale curții le-am uh, realizat atunci când a avut loc audierea privind uh, viitorul curții de conturi acum câteva săptămâni sau cu alte ocazii, de exemplu acum o săptămână la comisia dumneavoastră. După părerea mea, rolul curții trebuie să fie privit în contextul rolurilor instituțiilor rolul Comisiei și rolul Parlamentului, și în contextul tratatului, ținând cont de schimbările din uh, Uniunea Europeană. Rolul nostru este cel de auditor extern al Uniunii Europene și acesta trebuie să fie coerent cu responsabilitățile Comisiei de management și cu rolul de supraveghere um, al Parlamentului. Rolul nostru, într-adevăr, este unul de auditor extern, ceea ce înseamnă că trebuie să oferim o contribuție la procesul politic, o contribuție proprie unei instituții de audit public. Doamna Ayala Sender a dat mai multe exemple ale activității noastre în acest sens. Pentru a face acest lucru trebuie să respectăm standardele internaționale de audit. Trebuie să uh, ne păstrăm nivelul profesional, și să operăm înțelegând cât se poate de clar ce pot și ce nu pot să realizeze auditorii publici. După opinia noastră, rolul de gestionar al comisiei include și răspunderea de a oferi informații privind conturile, regularitatea informațiilor, operațiunilor financiare și rezultatele obținute. Acele informații reprezintă o bază pentru munca noastră. Rolul curții este să ofere informații independente, evaluări independente și asigurări independente cu privire la aceste trei elemente pentru a ajuta acest Parlament să își îndeplinească responsabilitățile în procedura de descărcare și, după cum bine ați spus, doamna Iala Sender, să ajutăm acest Parlament să încerce să obțină o utilizare mai rentabilă a banilor contribuabililor europeni. Prin tratat, Curtea este obligată să analizeze veniturile și cheltuielile Uniunii Europene. Acesta este rolul nostru și pentru noi acest lucru înseamnă că trebuie să desfășurăm audituri de uh, uh, adecvare, de eficacitate și financiare. După părerea noastră, aceste tipuri de audit sunt instrumente care cel mai bine sunt utilizate împreună și cred că dacă nu avem competența de a desfășura audituri ex post în toate trei domeniile managementului financiar, curtea nu ar avea o bază credibilă pentru a-i putea avertiza pe cetățenii europeni și pe parlamentarii europeni cu privire la eventualele riscuri cu care se confruntă Uniunea pe plan financiar și nici să ofere orientările ex ante pe care uh, le dorește chiar și acest raport, care permit ameliorarea managementului financiar. În acest scop, Curtea are mai multe inițiative și am onoarea de a am avut deja onoarea de a vă informa uh, la începutul anului cu privire la programul nostru de lucru pentru anul curent și ne ocupăm deja de unele din subiectele menționate în raportul acesta. Câteva exemple. DAS, declarația de asigurare și raportul anual. Încercăm să facem uh, DAS cel mai bun instrument pentru analiza utilizării fondurilor europene. Apoi, uh, trebuie să știți că curtea lucrează din greu pentru a trata nu numai uh, aspectele care afectează bugetul Uniunii Europene în contextul crizei financiare, ci și să privească mai departe de atât, încercând să analizeze care este responsabilitatea Comisiei pentru a trata toate instrumentele și mecanismele ce ar permite ieșirea din această situație. De asemenea, dorim să aliniem procedurile prin realizarea de rapoarte speciale, pe măsura nevoilor uh, părților interesate. Apoi, rapoarte privind riscurile ce afectează managementul financiar și uh, responsabilitatea. Așadar, curtea continuă să-și utilizeze în uh, cea mai mare măsură mandatele ex post și ex ante și orice uh, misiuni care îi sunt uh, alocate curții trebuie să corespundă cu mijloacele pe care curtea le are la dispoziție. În ceea ce privește avertizarea, uh, cu privire la riscurile sistemice pentru sistemul financiar. Curtea este foarte implicată și colaborează cu alte instituții ceea ce privește stabilirea programului de lucru al curții. Stimați deputați, am putea să cerem aici independența curții. Aceasta garantează capacitatea curții de a-și juca rolul de instituție independentă de audit extern. În tratat, lucrurile sunt foarte clar spuse. Instituțiile Uniunii Europene trebuie să coopereze în interesul tuturor. Și cred, domnule președinte, că principiul cooperării interinstituționale trebuie să ne uh, ghideze acțiunile comune pentru a obține cea mai uh, bună valoare posibilă pentru cetățenii europeni. Pentru curte este fundamental să rămână o instituție de audit credibilă și eficace, o instituție europeană credibilă care slujește obiectivelor Uniunii Europene și ale Parlamentului European. Doresc să vă mulțumesc dumneavoastră, domnule președinte, și doamnei Ayala Sender, pentru că mi-ați oferit această șansă de a lua cuvântul în fața dumneavoastră și de a vă oferi poziția curții, vă pot prezenta și în scris, eventual, pentru a include în proiectul de raport. Aștept cu nerăbdare schimbul nostru de opinii din săptămânile următoare. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Caldeira. Avem două persoane înscrise la cuvânt. În primul rând, domnul Gerbrandi, vă rog. Și după aceea, domnul Jean Pierodi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Ayala Sender pentru că sunt de acord cu mare parte din raportul domniei sale. Este absolut necesar ca Curtea de Conturi să fie mai concentrată asupra eficacității politice și nu doar a legitimității. Am sosit la Parlamentul European în 2009 și atunci am fost foarte uimit să constat că Curtea de Conturi nu beneficiază de foarte multă atenție. Din fericire, atenția curții este și acordată curții este mult sporită, mai ales uh, prin aceste rapoarte speciale. Sunt de acord cu critica pe care o aduceți față de principiul de a avea un, câte un membru al curții per stat membru. Astfel, colegiul devine mult prea numeros la Curtea de Conturi și, de asemenea, independența acesteia este afectată. Cred că aceasta este observația cea mai importantă pe care o pot face în legătură cu funcționarea Curții de Conturi. Trebuie să-i se garanteze neapărat independența. Nu sunt neapărat de acord cu propunerea doamnei Ala Sender, menită să facă în așa fel încât Parlamentul și Consiliul să fie uh, co-decidenți ai uh, alegerilor strategice și ai planurilor anuale ale Curții de Conturi. Eu cred că și această implicare aduce atingere independenței Curții. Programele anuale pot fi uh, alese în funcție de idei politice, iar noi, Parlamentul și Consiliul, trebuie să rămânem departe de curte din această perspectivă. Sigur că putem face sugestii, însă, după părerea noastră, curtea trebuie să-și definească singure, singură programele și planurile, ceea ce este valabil și pentru uh, bordul de guvernare care are reprezentanți din cele 28 de state membre. Eu cred că acest lucru nu este neapărat sustenabil. Cel mai important lucru în ceea ce privește independența Curții de Conturi este următorul lucru. Mă sperie faptul că numirile uh, membrilor săi pot fi făcute pe criterii politice. Am constatat acest lucru în ultimii ani la candidatul din Spania, la cel din Irlanda și, din păcate, se pare că și membrul din țările de jos uh, este numit uh, cam pe aceleași criterii. Domnul De Fris a fost un membru excelent al Curții de Conturi, avea un background perfect, însă va fi înlocuit din motive pur și simplu politice. E mai puțin uh, potrivit succesorul lui și nici măcar nu contează cine este, însă ce contează este că, din motive politice, o persoană care era perfect potrivită la Curtea de Conturi nu are mandatul prelungit din motive politice, după cum spuneam, și cred că trebuie să ne opunem acestor practici. Domnule președinte, în încheiere se vorbește despre rolul Parlamentului. Nu avem acum decât un rol de consultant în numirea membrilor Curții de Conturi. În cazul candidatului croat am văzut cât de frustrant a fost acest lucru. Eu ce propun este să fie sporit rolul Parlamentului și să avem mai multe de spus în legătură cu numirile. Eu cred că avem suficiente motive în acest sens. Și o ultimă observație, domnule președinte. Un lucru care mă deranjează din ce în ce mai mult. Se ține foarte puțin cont de opinia curții de conturi, ceea ce este inacceptabil. Atunci când este vorba de complexitatea legislației europene, de regulamentul financiar, Curtea de Conturi spune în permanență că această legislație atât de complexă ne uh, complică foarte mult viața și ne dăm seama că nici Consiliul, nici Comisia și nici Parlamentul nu țin cont de uh, avizele curții de conturi, cel puțin nu în măsură suficientă. Și apoi nu ascultăm nici ce spune curtea de conturi în legătură cu lipsa de, efica- de eficacitate. Este cazul proiectelor uh, de mediu, Ni se spune în permanență, în fiecare an, că obiectivele nu au fost atinse, practic nu există niciun fel de legătură cauzală între resursele folosite și rezultatele obținute. Și mi se pare că e mare păcat că amendamentul meu de la Comisia pentru Bugete a fost respins. Eu propusesem ca 10% din această linie bugetară să fie trecute în rezervă, cât timp nu se dovedește că Comisia își atinge realmente obiectivele. Sigur că am putea purta și alte dezbatere aici, am putea arăta că avizele curții de conturi nu sunt pur și simplu luate în seamă, însă nu mai insist și mulțumesc încă o dată doamnei Alassander. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Gerbrandi. Jean-Pierre Odi, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să salut hotărârea și devotamentul colegei la Sender în legătură cu acest subiect. Mă bucur foarte mult că avem șansa de a dezbate între noi pe această temă pentru a clarifica un fel de senzație neplăcută care apare întotdeauna când e vorba de controlul bugetar la modul general în cadrul instituțiilor europene. Sigur că avem o responsabilitate comună, colectivă, guvernele, administrațiile naționale, parlamentele naționale, Parlamentul European, și Curtea de Conturi Europeană, însă rolul acesteia trebuie să fie dezvoltat, este și subiectul raportului. E foarte bine că ne putem spune lucrurilor aici, ne putem spune aici toate lucrurile, sincer. Domnule președinte, doamnă raportor, eu susțin propunerea făcută de președintele Curții de Conturi, domnul Caldeira. Ba nu, de fapt nu vreau să susțin această propunere, ci vreau de fapt să profit de propunerea sa. Avem uh, o posibilitatea de a primi o opinie a curții cu privire la dezbaterile, noastre înainte de a stabili termenele de depunere de amendamente, pentru ca fiecare grup politic să știe care este poziția specialiștilor de la Curtea de Conturi în legătură cu ce intenționăm noi să realizăm. Nu știu calendarul acestui raport, nu știu care va fi, însă susțin ideea ca acest document să poată fi inclus în dezbatere. În legătură cu propunerile făcute, eu cred că trebuie ca punctul nostru comun pe care să ne bazăm trebuie să fie standardele internaționale. Nu trebuie să ne îndepărtăm de standardele internaționale. Altfel, instituțiile noastre Deși avem o construcție care este în atenția lumii întregi, instituțiile noastre ar putea părea un fel de bizarerie, pentru că dorim să ne autogestionăm pe reguli proprii. Eu cred că standardele internaționale, inclusiv standardele internaționale contabile, dar mai ales standardele internaționale de audit create de Organizația Internațională de a instituțiilor de control al finanțelor publice trebuie aplicate. Și ce spun aceste standarde? Instituțiile superioare de control trebuie să fie independente. Așadar, pe mine nu mă încântă, de exemplu, ideea că s-ar putea baza Curtea de Conturi pe uh, Curtea Europeană pentru uh, DAS. Poate că există aici o problemă de redactare, o problemă de complementaritate eu cred că cooperarea între controlul intern pe care îl poate face Comisia și controlul extern făcut de Curtea de Conturi trebuie să fie reglementate în legătură cu, în conformitate, de fapt, cu standardele internaționale. Curtea poate face multe lucruri în colaborare cu serviciile Comisiei, dar eu nu cred că Comisia Europeană, care nu este independentă, cel puțin funcționarii de la Comisie nu sunt independenți, nu cred că ar putea să avea, nu cred că ar putea să aibă un raport de audit care să ducă la DAS. Nu este valabil același lucru în cazul instituțiilor naționale de control. Eu uh, susțin de mult timp ideea ca uh, DAS-ul privind conturile consolidate ale Uniunii Europene să se bazeze pe lucrări de audit care ar putea să fie desfășurate de curțile de conturi de nivel național. Mă bucură faptul că în raportul privind metodologia DAS apare acest punct pe ultima pagină și este dezvoltat pe larg chiar de către curte. Și este preluată și prezentată această idee. De ce cred eu că trebuie să mergem în această direcție? Tocmai pentru că curțile de conturi naționale sunt independente nu și administrațiile naționale. În cadrul gestiunii partajate și a lanțului de audit eh, sunt implicate instituțiile naționale de audit. Eu am fost în statul meu de origine, m-am întâlnit cu directorul eh, Curții de Conturi din Franța, am văzut condițiile de remunerare, denumire și așa mai departe și deci sunt convins că acest funcționar depinde de ministru și nu este independent în sensul independenței de audit. Nu știu dacă acesta ar fi însă cazul curților naționale de conturi peste tot. În ceea ce privește programele de lucru de la alineatul 12 și anume implicarea curții în programul de lucru al comisiei. Eu cred că curtea ar putea să fie consultată în legătură cu anumite dificultăți cu privire la programul comisiei. Însă, cred că comisia trebuie să-și realizeze programul de lucru pentru că acest lucru ține, de fapt, de considerente politice și nu neapărat de chestiuni de audit. Am aceeași părere și în legătură cu alinatul 15 și cu faptul că s-ar putea ca Curtea să intervină în propunerile legislative ale Comisiei. Eu cred că în orice democrație, orice parlament are drept rol principal, printre altele, controlul politic și controlul bugetar, controlul executivului. Și pentru acest obiectiv, Parlamentul se poate baza pe avizul Curții de Conturi întotdeauna. Cred că toate aceste idei trebuie puse la punct, însă eu țin foarte mult la ideea de a avea o curte de conturi independentă și o declarație de asigurare anuală care să uh, respecte standardele de audit cu un raport simplu. Și anume, sunt sau nu sunt certificate conturile, da sau nu pragurile de semnificare la erori sunt depășite sau nu și ce îmi pare mie regretabil în acest proces și voi depune probabil amendamente este următorul lucru. Atunci când Parlamentul nu susține DAS, trebuie să apară sancțiuni. Pentru că avem o situație destul de ciudată. Nu sunt sancțiuni dacă declarația de asigurare este negativă. Și dacă declarația de asigurare este negativă, cred că Parlamentul trebuie să prezinte o moțiune de cenzură a Comisiei pentru ca aceasta să fie sancționată. Tocmai am pierdut niște amendamente privind agenția GNSS. Erau niște amendamente în care eu prevăzusem că dacă un director de agenție primește o descărcare negativă, să fie demis. Am pierdut la vot, îmi pare rău, dar nu putem accepta o descărcare negativă la o agenție și după aceea directorul exec executiv și Consiliul de Administrație să rămână în funcție ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Astfel se pierde credibilitatea întregului demers de descărcare. În ceea ce privește organizarea instituțională și ideea de a avea un fel de Consiliu de Administrație care să transforme Curtea de Conturi într-un soi de agenție publică, cât o fie de independentă, sunt destul de rezervat. Organizarea actuală în care membrii curții sunt independenți Nu știu dacă poate fi adaptată la o formulă de Consiliu de Administrație. Va trebui să mai discutăm mai mult. În ceea ce privește modul de numire, eu sunt perfect de acord cu colega mea și de altfel mi-am exprimat regretul în legătură cu ce s-a întâmplat cu candidatul din Spania. Grupul meu m-a numit raportor din umbră pe subiectul numirilor și eu cred, văd că Inge zâmbește, eu cred că trebuie ca persoana care numește un auditor să fie persoana care va beneficia de lucrările de audit. În uh, entitățile private, adunarea generală numește auditorul și există niște criterii de numire și condiții de remunerare de așa natură încât auditorul să fie perfect independent. Astăzi, guvernele numesc, retrag și fac, de fapt, ce le convine în ciuda opiniei Parlamentului mi se pare că nu corespunde cu condițiile normale de audit. Deci eu aș dori ca împreună cu parlamentarii naționali, pentru că ei controlează guvernele naționale, deci sunt cel mai bine plasați pentru a face toate precizările necesare față de guverne, deci împreună cu ei trebuie ca Parlamentul să fie suveran pentru a numi auditorii. La propunerea guvernelor, Poate că aceasta este o formulă bună. Apoi, eventual, Consiliul, dacă să fie în uh, calitate colegială aici și să aibă, poate, în această calitate colegială, dreptul de a se opune, ca să evităm eventualele excese care pot apărea în Parlament din cauza curentelor politice. Deci, da, să se poată opune Consiliul. Am văzut ce s-a întâmplat cu candidatul croat a avut loc un vot, dar după aceea să ne fie impus pur și simplu candidatul în ciuda votului nu e normal. Parlamentul este primul utilizator al lucrărilor de audit și deci Parlamentul trebuie să desemneze membrii curții în baza calităților acestora prevăzute de documentele relevante. Iată ce doream să vă spun. Voiam să-i spun colegei mele că sunt rezervat, după cum s-a văzut, în legătură cu anumite propuneri și că doresc oricum să-i mulțumesc foarte mult pentru audierile organizate, pentru întrebări și pentru aceste propuneri care ne vor ajuta să ieșim din această atmosferă neplăcută care ne apasă pe toți când vine vorba de controlul bugetar al Uniunii Europene. Mulțumesc foarte mult. Dacă cineva dorește să mai intervine. Dacă nu, programarea noastră prevedea să terminăm acest punct exact la patru și jumătate. Totuși, am să-i dau cuvântul raportoarei uh, pentru a avea ultimul cuvânt. Termenul de depunere a amendamentelor este pe 17 octombrie, la orele 12 la prânz, deci. Dacă primim explicații sau documente suplimentare din partea domnului Caldera, uh, se pune întrebarea dacă menținem acest termen limită. Coordonatorii noștri eh, vor putea decide în condițiile în care identifică aspecte decisive. Și doamna Gresle ne va spune dacă eh, merită sau nu să amânăm cu o lună acest termen, pentru că altfel pe 7 noiembrie dorim să adoptăm documentul și apoi în plenară să votăm textul în luna decembrie. Haideți să fim deschiși și flexibili, dar numai și numai dacă o amânare are rost. Ar trebui poate să introducem o interdicție potrivit căreia majoritatea nu poate să-și identifice reprezentantul la curtea de audit, ci uh, oponenții acestora. Tocmai pentru a fi mai profesioniști. Domnule Odi, înțeleg că doriți să interveniți din nou pe scurt. Vă rog. Foarte pe scurt, în ce privește calendarul. Eu cred că documentul președintelui Caldera va fi unul extrem de important deoarece vom obține uh, informații directe din partea curții. Tot ce spun eu e că raportul trebuie să ajungă în plenară înainte de campania electorală, așa încât partidele politice să nu uh, se prevaleze de acesta. Nu știu ce consideră doamna raportoare, dar în plenară am putea prezenta amendamente pe baza documentului din partea domnului Caldera, însă mi-aș dori ca votul final în plenară să aibă loc cu suficient timp înainte de alegeri. Mulțumesc, spune președintele. Doamna raportor. Gracias, președinte, Si eu, în primer lugar... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau uh, să-i uh, mulțumesc domnului Caldera, în primul rând, pentru efortul pe care l-a depus pentru a veni aici. Știu că nu era um, în țară. Am notat preocupările colegilor. Am vorbit într-adevăr că, uh, am spus într-adevăr că și pentru mine, ca și pentru ceilalți, e foarte important să avem un tribunal, o curte de uh, conturi independentă. Dar, la fel de important este să se și țină cont de opiniile acestei curs de conturi. frustrant a fost și pentru mine, cât și pentru uh, membrul uh, implicat în uh, Curtea de Conturi, membrul Curții de Conturi, să um, văd că sunt rapoarte elaborate cu greu și apoi uitate într-un sertar. Este frustrant și e păcat că unor nu reușim să folosim opiniile curții de conturi atunci când avem nevoie de ele. Uh, comisiile Parlamentului nu uh, trebuie neapărat să spună, să-și spună cuvântul uh, în privința programului Curții de Conturi. Dar Curtea de Conturi nu trebuie să fie un instrument care contează doar ex post. Trebuie să conteze ex ante înainte de luarea deciziilor așa cum s-a întâmplat adesea la Consiliu, când s-a decis în legătură cu instrumentele de luptă împotriva crizei care afectau atât bugetul european cât și bugetul național. Și s-au luat decizii fără opinia Curții de Conturi și nu s-a putut preveni uh, acest lucru. Curtea de Conturi a încercat să intervină, însă a încercat să o facă ex post. Uh, dar uh, ar fi, uh, ar fi bine să ne poată da sfaturi preventiv exante și acest lucru ar putea să joace un rol foarte important în deciziile noastre, fără să se pună sub semnul îndoielii independența Curții de conduri. Dar ca Curtea de Conturi să emită opinii de care să nu se țină cont, generează frustrări de ambele părți. În ceea ce privește mm, compoziția Curții de Conturi, împărtășesc mm, opiniile spuse aici, pot înțelege și criticile, e important să discutăm și prin amendamente să îmbunătățim sistemul de nominalizare și capacitatea Parlamentului de a-și impune opinia, ținând întotdeauna cont de faptul că uh, să nu vrem să-i uh, dăm, parlament, uh, să-i dăm Consiliului satisfacția de a se, de a se putea opune opiniilor noastre. Eu nu i-aș da-o. Deci trebuie să existe o, un drept de veto care să fie foarte clar. În privința programului, calendarului, înțeleg că este important ca raportul să nu rămână într-un raft undeva. înțeleg uh, și cât este de important să avem opinia Curții de Conturi. Domnul Lodi a spus uh, că ar fi bine să avem uh, o contribuție din partea Curții de Conturi între discuțiile noastre la comisie și discuția la plenară, pentru a, ca această contribuție să poată fi utilă. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Cu acesta închidem punctul 8 de pe ordinea de zi și trecem la punctul 7, conform propunerii. Întâi aș dori să-i dau cuvântul raportorului, domnul Piper, după care domnul comisar Semeta se va exprima și în numele Curții de Audit, doamna Cărstilaihe. Domnule Piper, aveți cuvântul. Ja, herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur că îmi permiteți să prezint acest subiect. Doresc uh, să mă adresez cât se poate de explicit domnului comisar Șemeta și Comisiei Europene pentru a mulțumi pentru acest raport referitor la uh, protecția intereselor financiare, un raport care a fost cerut de Parlamentul European raportul în forma sa actuală, și spun asta cât se poate de sincer, cu cea mai mare convingere, reprezintă un instrument foarte util. Ne ajută pentru a reuși să obținem mai multă transparență în legătură cu procedura financiară, cu procedura corecturilor financiare, iar rata de eroare din anumite state poate fi realmente redusă datorită acestui raport – Sigur că nu am fi Parlamentul European dacă nu am avea cerințe suplimentare, însă la începutul dezbaterii, domnule comisar, vreau să vă mulțumesc pentru că ne-ați prezentat acest raport. Aș dori încă o dată să vă spun că suntem foarte, foarte mulțumiți. Înainte de declarația dumneavoastră, vă rog să-mi permiteți să mai fac câteva observații Poate îmi permiteți chiar să pun câteva întrebări pentru a le putea dumneavoastră răspunde în declarația dumneavoastră. Ce a ieșit în evidență este faptul că sunt puține state membre care să nu fi necesitat o corectură financiară pentru 2012 și de asemenea că, șapte, că foarte puține state membre sunt responsabile de 70% din erorile totale. Am văzut documentul și nu venea să-mi cred ochilor. Spania este uh, responsabilă pentru 58% din fondurile folosite incorrect și încă o dată a trebuit să mă frec la ochi când am văzut că în legătură cu fondul regional european în întreaga procedură, în întreaga procedură din întreaga Europa pentru Fondul Regional European au fost 2416 de proceduri cu erori, din care 1952 erau în Spania. Și m-am întrebat cum e posibil așa ceva. V-aș ruga să ne dați o explicație din partea Comisiei. Este o solicitare a Parlamentului European. Și poate că uh, ne puteți explica cât se poate de uh, in toate aceste lucruri. După părerea mea, atunci când e vorba despre state sau regiuni care se află în criză, care sunt foarte afectate de criză, nu este posibil ca regulile să nu fie respectate, nu este posibil așa ceva. Poate că ce s-a întâmplat a fost că autoritățile au mai închis câte un ochi numai pentru a păstra fondurile în acea regiune sau țară. Este o explicație, este o explicație, dar nu este o scuză, pentru că cine face așa ceva dăunează atât regiunilor cât și sieși. Așadar, m-ar interesa foarte mult să știu uh, cum justificați dumneavoastră aceste situații legate de Spania, dar și de Grecia și de Italia. Uh, de asemenea și Polonia, are anumite cazuri, dar și în România există anumite cazuri. Cum puteți explica toate aceste lucruri? Care este cauza în legătură cu aceste state? Și ce fel de soluții vedeți dumneavoastră? Ce fel de remedii? Pentru că acestea sunt informații pe care le solicităm noi aici la Comisia de Control Bugetar, sigur, dar sunt informații uh, care sunt importante și pe plan politic și sigur că nu ne cad bine. Ca european convins, vă spun că acestea dăunează atmosferei din Uniunea Europeană și avem nevoie de răspunsuri clare. Trebuie să știm cum se va proceda în legătură cu toate aceste erori. Încerc să mă limitez acum. Cu siguranță că ne-am gândit la fondurile care pot fi puse uh, la dispoziție și la ce cerințe poate avea Parlamentul, însă cu siguranță voi primi din nou cuvântul mai târziu. De aceea aș mai adăuga totuși niște întrebări. Se pare că există o diferență extremă între Fondul Social European și Fondul European pentru Dezvoltare Regională. La uh, Fondul Social European uh, rata de uh, eroare este de 1,9% și la FEDER de 28%. Cum se poate să uh, explicăm această diferență imensă? Și apoi mai am și încă o observație legată de așa numita uh, gold plating, deci situația în care statele membre introduc reguli și mai complicate, după cum am văzut în raportul foarte bun al colegului Gaier, este vorba de suprareglementare. Colegul Gaier a cerut explicații în raportul său în legătură cu măsurile pe care le introduc statele membre suplimentar. Un nivel superior de reglementare care este introdus și de asemenea s-au cerut explicații cu privire la consecințele pe care le deslușește comisia de aici. Din păcate ați dat din nou răspunsurile de anul trecut. Nu a apărut nimic nou Colegul Gaier nu a primit niciun răspuns, deși descrisese foarte clar procedura și e clar că subiectul gold plating, adică al suprareglementării, nu a primit încă un răspuns suficient. Cam acestea ar fi primele mele observații. Doresc să mă concentrez acum uh, în prima mea declarație pe uh, subiectul menționat, și anume protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene. Ce lipsește pentru a putea proteja mai bine interesele financiare este răspunsul la întrebarea unde anume se dăunează bugetului. Exact unde am putea să introducem uh, uh, sancțiuni suplimentare, unde se fac proceduri incorrecte în statele membre, pentru că ce se pierde sunt bani, realmente. Ar fi necesar poate încă uh, un pas, ar fi necesară o etapă suplimentară. Cum putem să uh, reacționăm pentru că uh, și Comisia pentru Bugete este implicată aici și poate că am avea nevoie de un răspuns și mai sincer la aceste întrebări care sunt atât de evidente. Însă nu doresc să-mi închei acum uh, discursul fără să vă spun că uh, ne-am bucurat foarte mult să constatăm că în 22 de state membre sistemul pare să funcționeze. Rata de eroare este mică, mai mică de 3,2%, de exemplu, s-au aplicat prevederile cerute, adică, practic, procedurile de sancționare, procedurile de verificare, procedurile de control, uh, procedurile aplicate de statele membre și de comisie își arată roadele și de aceea vreau să vă întreb încă o dată ce facem acum cu acești uh, actori nedisciplinați. Ce consecințe vor exista, ce prevede Comisia Europeană pentru aceste câteva state membre care continuă să aibă rate de eroare foarte mari. Și mă scuzați dacă îmi permiteți să mai adaug ceva? Încă o observație sau două. Am o întrebare care se adresează nu doar Comisiei, ci bineînțeles și Curții de Conturi. E vorba de ce am întrebat până acum. Știu că și dumneavoastră vă gândiți la ce avem de făcut, Reprezentanta curții, reprezentanta curții de conturi este prezentă și m-ar interesa foarte mult și opinia domniei sale. Thank you very much. Mulțumesc, domnule Pipar. Acum îmi face plăcere să-i dau cuvântul domnului comisar Semeta. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc și domnului raportor pentru introducerea dumnealui. Intenția mea era de a vă prezenta trei rapoarte care sunt pe masa discuțiilor în Parlamentul dumneavoastră, precum și o comunicare vizând protejarea intereselor financiare ale UE. Un punct la care v-ați referit și dumneavoastră deja. Și aș începe prin raportul de sinteză, sublinind că acest instrument în materie de uh, gestiune reprezintă o viziune uh, transparentă a um, punctelor forte și punctelor mai slabe ale activității noastre, așa cum uh, decurg ele din rapoartele de activitate anuale. Curtea de audit consideră, cu de conturi consideră că uh, Evaluarea este una justă în ce privește respectarea regulilor financiare. 15 directori generali și 2 directori al unor agenții executive au emis 29 de rezerve. Totalul riscurilor se situează între 2,6 miliarde de euro și 3,5 miliarde de euro, adică 1,9 până la 2% din toate plățile executate. În același timp, corecțiile financiare implementate au sporit în mod semnificativ, ajungând la 4,5 miliarde de euro, comparativ cu 1,8 miliarde de euro în 2011. Am să vă explic ceva mai târziu că această evaluare reflectă foarte bine uh, expunerea bugetară a anilor din urmă. Raportul de sinteză conține instrucțiuni clare către serviciile comisiei. Aceste uh, instrucțiuni se referă în special la următoarele puncte. Cuantificarea uh, erorilor în procesele de achiziții publice, determinarea criteriilor uh, de realitate pentru a ameliora coerența și transparența instrumentelor de raportare anuală, promovarea unor opțiuni de cost simplificate pentru a înlocui regulile naționale de eligibilitate, folosirea eficace a suspendărilor și întreruperilor la plată în 2012 pentru politica de coeziune, o sumă de 4,9 miliarde de euro a, a fost a, întreruptă pentru patru programe. Bunoară în Italia, în Germania, Republica Cehă și Slovacia. Implementarea activă a corecțiilor financiare a dus la o sporire a sumelor care au fost uh, excluse de la uh, cheltuielile regulate, așa cum vă voi arăta în textul vizând protejarea bugetului UE. Noile prevederi ale regulamentelor financiare consolidează obligațiile de raportare ale statelor membre și managementul uh, împărțit. Comisia dorește să încurajeze declarațiile la nivel național, odată ce noul cadru de raportare este funcțional. Organizez împreună cu Ion Mulder un grup de lucru pe această temă, tocmai pentru a propune un format comun și pentru a formula recomandări la începutul anului viitor. În fine, Comisia dezvoltă, încearcă să dezvolte o cultură a performanței concentrându-se pe faza de implementare a unor noi generații de programe potrivit noi perspective financiare 2014-2020. În fine, în ce privește raportul de evaluare și articolul 318 al TFUE, Comisia a preluat recomandările dumneavoastră de uh, ameliorare și în special în ce privește calendarul. Comisia a adoptat raportul în paralel cu o sinteză în luna iunie acestui an. Toate politicile europene sunt acoperite și contribuțiile la programul de finanțare ale inițiativelor Europa 2020 sunt incluse atunci când informația e disponibilă. Raportul de sinteză se construiește pe contribuții din partea serviciilor Comisiei Europene. Rapoartele pe 2012 privind activitatea de audit este o astfel de sursă de informație. Arată ce, uh, uh, la ce concluzii au ajuns auditurile în uh, ce privește activitatea Comisiei Europene și a agențiilor europene. 29 de rapoarte de audit finalizate în 2012, m-aș focaliza asupra două dintre acestea, ilustrând în ce fel auditul intern ajută Comisia să-și amelioreze managementul și să se îndrepte către o cultură a performanței. Începește auditul pe raportul anual de activitate. Auditorii interni au anotat că, în general, lucrurile merg bine, dar e nevoie și de ameliorări respectarea principiilor unui management financiar uh, solid, o mai bună deservire a diversilor uh, beneficiari, iar controlul de calitate al serviciilor centrale trebuie să se asigure de fiabilitatea informațiilor prezentate. Regulile noi vor fi aplicabile începând cu exercițiul 2013. În al doilea rând, auditul, procesul de alocare a personalului, ni s-a recomandat o dezvoltare a cadrului de management și alocare a personalului, tocmai pentru mai bun, un mai bun management al resursei umane. Sarcinile trebuie prioritizate și o identificare mai bună a nevoilor de formare care pot duce la expertiza de care e nevoie în uh, derularea activității. Aș sublinia că, potrivit priorităților Comisiei, în ce privește cultura uh, de performanță, Serviciul de Audit Intern astăzi își dedică 50% din resurse pentru auditarea ce ține de performanță. Parlamentul European a identificat o seamă din aceste teme în cadrul descărcării bugetare 2011. Ca atare, prezentând raportul de monitorizare a recomandărilor de descărcare, m-am concentrat pe progresele realizate potrivit celor patru axe prioritare pe care chiar dumneavoastră le-ați recomandat în rezoluția dumneavoastră. Prima acțiune prioritară solicita Comisiei o comunicare vizând protecția, protejarea bugetului UE. Comunicarea Comisiei, pe care am să vă prezint ceva mai târziu, demonstrează că, în ciuda faptului că statele membre și Comisia nu pot preîntâmpina toate erorile individuale, sistemele noastre de corectare protejează în mod adecvat bugetul UE pe termen lung. Comisia a făcut progrese și în ce privește uh, cea de-a doua acțiune prioritară, și anume Rata de eroare. Câteva din acțiunile noastre concrete. Practicile în ce privește întreruperea sau suspendarea plăților către state membre a fost intensificată și pe cât posibil armonizată. Procedurile de corectură și audit au fost accelerate iar folosirea unor opțiuni de cost simplificat, reducând riscul de eroare pentru SF și Fondul de Dezvoltare Regională, au fost promovate în mod activ în statele membre. În ce privește agricultura, Comisia a analizat cauza uh, erorilor în uh, implementarea defectuoasă a politicilor. În state precum Portugalia, Spania, Bulgaria, Italia, Programele de dezvoltare rurală au fost deja modificate tocmai pentru a reduce riscul de eroare și pentru noua perioadă de programare se au în vedere noi măsuri de armonizare a ă, suspendărilor sau întreruperilor de plată. Cum am mai explicat, Comisia este angajată în implementarea cel de-a treia acțiuni prioritare, cum ne-ați propus-o dumneavoastră, și anume ameliorarea raportelor de evaluare și folosirea sporită a auditurilor de performanță propunerile Comisiei pentru noua generație de programe vor ameliora încă și mai mult procesul, incluzând elemente care să ofere un cadru de performanță uh, mai performant, potrivit unor indicatori și parametri care se concentrează pe eficacitate și eficiență pentru atingerea obiectivelor 2020 în ce privește cea de-a patra acțiune prioritară, în ce privește veniturile și resursele proprii, trebuie să vă reamintesc că un plan de acțiune ambițios a fost adoptat de Comisie în ce privește combaterea fraudelor fiscale și evaziunii fiscale. În ce privește activitatea vamală, Comisia a propus o directivă de combatere a fraudelor și asta în cadrul uh, um, în cadrul penal. De asemenea, Comisia a adoptat o comunicare privind strategia UE pentru a accelera combaterea uh, traficului de țigări. Instituțiile noastre au obiective comune în ce privește un management uh, corect al bugetului nostru și ne dorim aceleași rezultate bune. Permiteți-mi cel din urmă să vă prezint prima comunicare în ce privește protejarea bugetului UE, la care domnul Piper s-a referit în introducerea dumnealui. Prioritățile Comisiei, când vine vorba de executarea bugetului UE, este desigur de a aduce valoare adăugată și de a atinge obiectivele politicilor UE, dar Comisia mai are și responsabilitatea de a proteja interesele financiare ale UE. Ca atare, acțiunile implementate pentru protejarea bugetului UE trebuie să fie luate în calcul atunci când evaluăm eficacitatea sistemelor de supraveghere și control ale Comisiei. Această comunicare și anexele sale oferă o viziune asupra cadrului legal și organizațional în funcțiune, asigurându-se de efectele măsurilor corective în cele mai importante domenii de cheltuieli. Care sunt elementele noi? Odată, sumele de colectare comună sunt comparabile cu plățile efectuate. De exemplu, pe 2012, corecturile totale reprezintă 4,4 miliarde de euro, ceea ce corespund la 3,2% din plățile efectuate. Dată date, dat fiind CFM. Uh, adesea, corecțiile se fac la mulți ani după ce plata a fost efectuată. Corecțiile efectuate în 2012 se referă în special la erori din anii precedenți, dar asta nu înseamnă că managementul și sistemul nostru de control nu sunt eficace în uh, prevenirea uh, blocajelor. Iată de unde un al doilea element, informații specifice asupra legăturii între cheltuieli și corecții pe durata mai mulți ani, așa încât să reflectăm amplitudinea și tendințele măsurilor uh, de corectare implementate. Sumele totale pentru perioada 2009-2012 corespund cu 2% din volumul mediu al plăților pentru aceeași perioadă. Chiar și acolo unde corecțiile se referă la plăți efectuate în anii anteriori, amplitudinea relativă a impactului acestora este un indicator că acest indicator este uh, luat în calcul cu cel indicat de Curtea de Conturi pentru anii 2009, 2010, 2011 e vorba 3,3, 3,7, respectiv 3,9%. Dacă e să ne uităm și la perioada anterioară, ne dăm seama că încă din 1900. Că din 1994 sume de miliarde de euro au fost corectate și încă 2 miliarde de euro uh, sunt uh, corecturile care urmează încă să mai fie implementate. În ce privește fondurile de coeziune, pentru perioada 2000-2006, care acum se află în faza de finalizare, un total de aproximativ 1 miliard de euro vor fi uh, corecturi, ce corespund la 4% din contribuțiile totale. Un al treilea element de noutate este că informații detaliate și comparații între statele membre sunt furnizate în ce privește plățile și uh, corecțiile financiare recunoașterea complexității acestei teme și elementele noi pe care Comisia le introduce, Comisia e dispusă să discute în continuare Comisia dumneavoastră și să ofere explicații suplimentare. Ca atare, v-aș sugera să organizăm un atelier pe această temă. În concluzie, doresc să subliniez că Comisia își poate uh, demonstra măsurile eficace uh, pentru protejarea bugetului UE. Comisia știe care este importanța politică a acestui document, care de acum înainte va fi prezentat fața dumneavoastră în fiecare an, iar Comisia are încredere că această comunicare poate fi utilă pentru dezbatere ce vor urma, pentru descărcarea bugetară a 2012 și din anii următori. În ce privește uh, punctele uh, ridicate de domnul Piper, în ce privește situația din Spania, și corecțiile financiare aplicate în acest stat membru, pot să vă spun că cele mai importante uh, sume se referă la uh, finalizarea programelor încheiate în 2006. Există un întreg uh, lanț al procesului de control și ne aflăm în etapa finală pentru uh, perioada încheiată în 2006, iar serviciile noastre uh, face verificări detaliate asupra tuturor plăților efectuate către beneficiari, către statele membre, iar dacă se vor identifica uh, erori, cheltuieli eronate, cu siguranță corecțiile financiare vor fi impuse respectivelor state membre, iar în cazul special al Spaniei, uh, s-au notat anumite deficiențe în sistem pentru perioada 2000-2006, de unde și uh, un prag înalt al corecțiilor uh, financiare pentru Spania. Dar cred că e important și cum interpretăm toate aceste cifre. Obiectul nostru prin această comunicare a fost să demonstrăm că avem la dispoziție la comisie diverse instrumente, atât instrumente de prevenție, cât și instrumente de corecție în cazul în care apar erori în statele membre. O măsură de prevenție este întreruperea sau suspendarea plăților și vedem că e vorba de sume în continuă creștere în special în 2012, dar un element la fel de important într-un uh, cadru multianual sunt controlele ex post și acțiunile întreprinse în cazul în care controlele ex post identifică probleme în statele membre și când prezint aceste cifre, demonstrez că dacă avem o viziune în cadrul multianual al implementării programelor noastre, așa cum au arătat și auditorii noștri interni, bugetul UE, considerăm noi, este protejat în mod adecvat de uh, erori în cheltuieli, tocmai pentru că dispunem și de această a doua pârghie care uh, este corecția și am intensificat în mod semnificativ uh, activitatea noastră. Sigur, atunci când corecția intervine, atunci statul membru este solicitat să mm, facă modificările necesare în propriul sistem de control, așa încât să evite pe viitor astfel de evenimente. Sigur că în Spania apar și elemente specifice care țin de autonomia anumitor regiuni și de uh, diferențele de implementare ale diverselor reguli. Dar aceasta este și o temă politică, nu-i așa? Aceasta este structura administrativă a Spaniei. Și regulile pot fi interpretate diferit în uh, diversele regiuni ale Spaniei. În ce privește suprareglementarea, cred că în introducere m-am referit uh, la acest aspect. O modalitate cheie de a aborda această problemă și am conlucrat cu statele membre în acest punct ar fi introducerea metodelor de costuri simplificate – pentru cheltuieli în diverse programe. Acest lucru permite evitarea complexității regulilor și permite folosirea um, uh, unor sume în bloc pentru uh, proiecte specifice, fără a avea criterii de eligibilitate foarte uh, greoaie. De asemenea, ne-am angajat să furnizăm rapoarte Uh, cu analiza uh, acestor situații de gold plating sau suprareglementare în diversele state membre pentru a identifica situațiile specifice în uh, fiecare stat membru. Și cred că aceasta e o evoluție importantă. În special în următoarea perioadă de programare, pentru că atunci vom solicita statelor membre să prezinte către comisie reguli, eh, propuneri de reguli de eligibilitate așa încât să nu se creeze eh, o eh, povară nedorită în statele membre în tentativele de suprareglementare. V-ați referit uh, și la alte state membre, cum e Grecia, Italia și așa mai departe. Și cred că un nivel înalt al corecțiilor financiare demonstrează că noi acționăm în statele membre ori de câte ori identificăm probleme de, inter- de implementare ale fondurilor europene și în acest fel protejăm bugetul UE. Deoarece corecțiile financiare ar trebui excluse din declarațiile de plată sau uh, pur și simplu uh, amânăm plăți ulterioare acolo unde intervin corecții financiare. Iată de ce considerăm că acest instrument este foarte important și el ne permite să asigurăm protecția bugetului UE prin controle ex post în cadrul sistemul multianual de controle. Mulțumesc, domnule comisar. Îmi exprim satisfacția uh, de a fi astăzi aici uh, și sunt de mult vreme participat în astfel de dezbateri, dar cred că niciodată nu am beneficiat de o explicație atât de lungă și detaliată din partea unui comisar. Iată de ce vă mulțumesc. Stimați colegi, Uh, lucrurile văzute de aici, de unde stau eu, uh, se văd un pic diferit și aș vrea să vă anunț că avem un al treilea grup de vizitatori, tineri băieți și fete, care urmăresc activitatea noastră. Le urez bun venit! Și acum aș dori să dau cuvântul Curții Europene de Conturi, reprezentată de doamna Kersti Kaliulaid. Sper că am pronunțat corect numele dumneavoastră. Vă rog. Thank you, Rapporteur. For... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule raportor, pentru introducere și îi mulțumesc și comisarului uh, Șemeta pentru explicațiile succinte. În legătură cu descărcarea bugetară pe 2011, Comisia cred că a prezentat uh, un document util, care uneori uh, își atinge scopul um, și se ridică la cerințele uh, Parlamentului cu excepția cazului în care există restricții juridice și nu o poate face. Cred că um, uh, reprezintă un material valoros pentru uh, legiferator. Parlamentul este aici un element important, un agent important. Mă bucur că um, să văd comisia ia măsuri pentru a, vedea, a ajunge la o abordare comună în legătură cu achizițiile publice. Acesta reprezintă una dintre sursele principale de eroare în cheltuielile europene. Comisarul a spus că se pune accent mare pe uh, aspectul performanță. Mă tem că din cauza faptului că perioada, sistemul uh, de cheltuieli pe 2014-2020 rămâne bazat în continuare pe contribuție și uh, avem în continuare provocări atât pentru uh, gestionare cât și pentru auditare. Vă mulțumesc și pentru ocazia pe care mi-ați dat-o de a interveni în discuția pe marginea documentului Comisiei referitor la protecția bugetului european. Comisia nu greșește când spune că recuperările anuale uh, Um, au de-a face cu cheltuielile anilor uh, trecuți și um, spune că um, uneori că în 2009, de fapt, calculele se referă la 2006-2008. Anii N plus 2 până în 2008, în cazul acestora, rapoartele de eroare au de-a face cu zona de coeziune. Există multe nereguli uh, și Comisia trebuie să recupereze uh, sumele foarte mari uh, care s-au pierdut din cauza erorilor. Cheltuielile de înlocuire au efect asupra, și asupra bugetelor naționale, nu doar asupra bugetului european, însă ceea ce poate nu este evident, la fel de evident în acest raport, este că cheltuielile de înlocuire nu înseamnă cheltuieli noi fără eroare. Proiectul de înlocuire este un uh, proiect declarat uh, retroactiv uneori și acestea au același risc de eroare ca și cheltuielile originale, inițiale. Atât gestionarea cât și uh, auditarea, după cum vom vedea în anii următori, um, vom vedea de fapt unde ne duce noul sistem. În al doilea rând, mă, aș vrea să mă refer la corecțiile, ajustările financiare. Adesea, acestea nu ajung la nivelul uh, proiectelor, deci nu uh, înlătură plățile greșite. Statele membre trebuie să decidă în privința recuperării. Uneori, acest lucru se face și apoi corectura financiară duce la erori mici la nivelul proiectului. Uneori însă acestea nu, această recuperare nu se face și nu se face pentru că așa dorește statul membru. Dacă statul membru uh, nu uh, își face datoria, atunci o parte din managementul comun nu se face și de aceea în continuare se găsesc erori la nivelul plăților, la nivelul statelor membre. Deci e important ca ambele părți să funcționeze, dacă vrem ca recuperările să fie eficiente. E nevoie de doi în acest joc. Comisia are acum mai multe informații și reacționează mai rapid, însă acest lucru nu a schimbat situația în bine la nivelul proiectelor. În raportul anual pe 2009, Curtea de Conturi a indicat deja aceste lucruri. În raportul anual pe 2012 va fi repetată aceeași analiză. Analiza se bazează pe datele din nota 6 din conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene. La fel, raportul Comisiei se bazează pe aceleași date, uh, având o opinie extinsă în legătură cu corecturi și recuperări. Deci chiar dacă acest raport uh, vine după ce um, Tribunalul, Curtea de Conturi și-a pregătit raportul pentru 2012, poziția noastră este elaborată în capitolul 1 al um, raportului anual al Curții de Conturi. Rapoartele anuale de activitate um, care formează raportul de sinteză și impactul raportului auditului intern în, legătură, în asupra calității gestionării din partea Comisiei va fi inclus în raportul curții pe 2012, care încă nu s-a publicat. Deci încă nu vă pot spune nimic despre aceste chestiuni, pentru că raportul nu s-a publicat. Raportorul a întrebat ce se poate face pentru a, ca procesul de recuperare să fie mai eficient. Uh, Aș vrea să vă spun că statele membre trebuie să fie foarte motivate să nu declare cheltuielile eronate. Acest lucru se poate face doar dacă sumele declarate și considerate afectate de eroare sunt pierdute în uh, termene reali în programele operaționale și statele, pentru statele membre care au declarat acele cheltuieli. Vă amintesc că în, uh, în ultimele rapoarte anuale, ultimul fiind pe 2011, Curtea de Conturi a constatat că statele membre ar fi putut să detecteze foarte ușor erorile și să le corecteze pe baza acelorași documente pe care le-au transmis Comisiei, dacă și-ar fi dat măcar uh, silința să verifice. An de an, acest lucru uh, a indicat uh, o lipsă de motivație în limitarea erorilor în zonele de, de uh, responsabilitate comună. Aici este problema principală dacă dorim să facem uh, procesul de recuperare uh, mai eficient. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Uh, avem trei vorbitori care doresc să ia cuvântul. Le voi da cuvântul acum. Please, Derek, you are the first speaker. Okay, uh, Derek Vaughan are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să-i mulțumesc domnului comisar pentru prezentare, vreau să mulțumesc și Curții de Conturi și raportorului pentru aceste uh, idei exprimate. Vreau să um, uh, salut și raportul de sinteză al uh, comisiei. Toate aceste elemente sunt foarte utile. S-au făcut ceva progrese fără îndoială, după cum a spus și comisarul, și trebuie să recunoaștem acest progres. Cred că subiectul este foarte important, pentru că vrem să ne asigurăm că fondurile europene sunt uh, cheltuite corect. Uh, austeritatea a fost o greșeală enormă. Trebuie să găsim moduri de a ne asigura că fiecare euro de la bugetul european e cheltuit cum trebuie pentru a crea locuri de muncă și creștere pentru cetățenii europeni. Că fiecare euro contează în bugetul european. Ați văzut în raportul de sinteză că Comisia vorbește despre uh, măsurile de simplificare pe care le propune pentru uh, următoarea perioadă de planificare până în 2020 și în cadrul financiar multianual și pentru politica de coeziune. Comisia uh, spune că colegislatorii nu uh, iau în serios aceste măsuri. Eu nu cred că este așa. Din punctul de vedere al Parlamentului pot spune că noi am uh, Uh, fost pentru introducerea e-coeziunii, pentru a simplifica procesul, am fost pentru uh, includerea de mm, reguli comune în cazul celor cinci fonduri de coeziune principale. Am uh, vorbit și despre sumele forfetare, sumele fixe și suntem pentru ideea de simplificare în viitor. Sper că și statele membre țin cont de acest mesaj, pentru că și ele trebuie să simplifice pe cât posibil lucrurile. Dacă analizăm uh, domeniile subliniate de uh, Curtea de Conturi și de dumneavoastră, domnule comisar, vedem că întotdeauna problemele principale sunt uh, nerespectarea regulilor de achiziții publice și a criteriilor de eligibilitate. Uh, comisarul a spus că e nevoie de um, măsuri, dar că regulile naționale sunt prea, comple- sunt prea complexe pentru fonduri precum cel social european, de exemplu. Uh, trebuie să vorbim și despre rolul viitor al statelor membre. Raportorul a vorbit despre acest lucru în contribuția sa. Ar trebui să ne concentrăm pe anumite state membre, cele care uh, au, uh, de exemplu, agricultură, um, pentru că rata acolo e de 2% și trebuie să um, uh, fie valabil acest lucru și pentru fondurile pentru politica de coeziune. Și în Regatul Unit avem um, suspendări și întreruperi în fondurile Social European și pentru Dezvoltare Rurală. Dacă e destul de dificil să obținem informații în legătură cu aceste suspendări, credem că ar trebui să existe pe viitor mai multă uh, transparență în legătură cu întrerupele și suspendările care se petrec uh, legate de fondurile, de fondurile structurale. În legătură cu uh, descărcarea bugetară pe anul acesta, Jens Geier a spus că, în afară de faptul că analizăm greșelile, trebuie să tragem și concluzii, să uh, tragem învățăminte pentru viitor, să prevenim uh, astfel de situații și să luăm măsurile de corectare atunci când este cazul. Deci, există mai multe recomandări în acest sens. Să avem uh, sisteme care să ne permită identificarea uh, erorilor sistemice, să dăm îndrumări autoritățile în legătură cu eforturile de simplificare și alte propuneri. Și mă întrebam dacă dumneavoastră, domnule comisar, ați putea să ne spuneți în ce stadiu se află aceste îmbunătățiri uh, propuse aici. Mulțumesc foarte mult. Îi voi da acum cuvântul doamnei Gresle. Mulțumesc foarte mult. Eu doresc să vă spun că nu sunt neapărat de acord cu toate aceste documente, trei documente pe care le avem în față. Una se referă la uh, recuperările făcute de comisie, ceea ce mi se pare că este cam repede, vorbim de 2012, e un document de lucru, deci, și sincer rămâne mult în urma așteptărilor mele. Spuneți că pentru prima dată aveți un element nou și anume uh, Uh, o rată de 3,9% fonduri uh, recuperate. Sincer, uh, cred că a fost clar pentru noi toți care lucrăm aici că e mult mai scump să întreții un sistem financiar finan funcțional decât să recupereze Comisia cât un euro pe aici, pe acolo. Comisia trebuie să implementeze mai bine uh, Uh, aceste lucruri din 1994. Trei state membre sunt întotdeauna în vizor, uh, Spania, Grecia și Italia. Uh, acum în noua perioadă, Cehia a depășit Italia, dar și Italia stă destul de în față, să spunem, depinde de fond. Așadar, eu sunt foarte preocupată, domnule comisar, de această situație și trebuie să vă spun că în fiecare an mă mir de ce nu este respins acest raport în Colegiul Comisarilor? Anul acesta, din nou, veniți cu un raport în care sunt arătate cu degetul anumite state membre, se vorbește despre Bulgaria și România, care din 2008 încoace fac uh, obiectul rezervelor noastre. Deci la fondurile structurale este tot așa, la fondul, fondurile agricole tot așa. Sincer, eu cred că colegii dumneavoastră se uită la acest document și după aceea continuă și fac exact ce făceau și înainte și nu este normal. Și apropo de uitat la documente, vreau să vă spun că în ceea ce privește ă, documentul acesta privind recuperările, să știți că sunt destul de supărată pentru că acest document conține foarte multe repetări. Deci sunt alineate întregi care sunt identice. Dacă spunem de fiecare dată totul de două ori, documentele sunt pline, dar nu de conținut. Asta e clar, ă, din documentul celălalt au fost scoase câteva lucruri, Apoi uh, documentul a fost rearanjat, însă, sincer, până la urmă s-a făcut un copy-paste din documentul de lucru. Și asta a fost documentul pe care ni l-ați prezentat. Sincer, eu mi-aș fi dorit ceva mai mult, uh, pentru că cred că trebuie să legiferăm pe o bază mai solidă. Și aș vrea să vă pun câteva întrebări. În primul rând, am impresia că în 2012 comisia este mai strictă tocmai pentru că nu mai sunt bani la buget, nu mai sunt bani suficienți, nu sunt suficiente uh, plăți. Și uh, asta înseamnă că practic nu putem fi stricți decât atunci când nu avem bani? Mi se pare destul de dramatic pentru că uh, înseamnă că sistemul de control nu funcționează suficient de bine. Apoi aș dori să știu uh, ce se întâmplă cu statele în criză și cu uh, recuperările de fonduri. E vorba de niște proceduri obligatorii aici și până la urmă ni se face doar o aluzie la pagina 27 din documentul de lucru la faptul că situația este dificilă, însă eu cred că am meritat să primim informații mai uh, mai relevante, mai complete. Trebuie să aflăm toate detaliile ca să putem urmări și noi situația. Apoi, ce mi se pare mie important? Rezultatele controlului propriu al Comisiei, controlul Comisiei asupra statelor membre. Acestea sunt foarte bine exprimate, mulțumesc foarte mult, însă ar fi foarte bine să vedem ce se întâmplă și cu sistemele de control din statele membre, cum funcționează și mai ales dacă funcționează. Avem câteva cifre aici, foarte puține, nu, ar fi bine să avem cifre care să ne permită o comparație directă și ar fi bine să uh, primim informații cu privire la erorile calculate de comisie și cele calculate de statele membre. Pentru că trebuie să putem judeca singur dacă sistemul de control funcționează sau nu. Am foarte multe întrebări în legătură cu plățile în avans. Ce face comisia cu aceste termene absurd de lungi? Ce face ca să le scurteze? E un document foarte interesant. Cam 75% din plățile în avans datează de mai mult de 18 luni și uh, o sumă de 16 milioane de euro a fost plătită acum mai mult de 6 ani. Deci, practic, după 6 ani, putem să ne întrebăm ce s-a întâmplat cu banii. Mie mi se pare că termenele s-au prelungit și mai mult. Ce management financiar catastrofal este acesta? Cred că trebuie să eliminăm din managementul financiar aceste termene atât de lungi. Uh, cred că și uh, cei de la auditul intern ne pot spune mai multe despre acest lucru, pentru că mie mi se pare că această durată atât de lungă prezintă riscuri reale. Apoi, doar 8% din plățile în avans din 2007 sunt uh, apoi uh, probate în cazul fondurilor structurale, adică proiectele duse până la capăt. Mi se pare că e o mare problemă aici și mai am încă o întrebare, tot legată de raportul de audit intern. Am citit un raport de activitate destul de tragic, în, de exemplu în legătură cu agențiile executive. Am primit foarte multe cazuri de la Olaf, 11 bucăți, care arată uh, foarte multe erori, foarte multe proceduri necorespunzătoare. Se pune întrebarea de unde vin toate acestea. Apoi întrebarea delegaților Uniunii Europene. SEAE a spus întotdeauna că um, construirea acestor agenții, punerea lor pe picioare, implică un risc financiar. Eu înțeleg părerea lor, însă auzim lucruri foarte diferite de la Institutul European de Tehnologie de la Budapesta, de exemplu, și m-ar interesa foarte mult să știu mai multe despre auditul acestui institut. Uh, am toate întrebările în scris, poate că vi le mai și trimit, însă am o întrebare de bază, de bază pe care trebuie să lucrăm în principal și anume, de ce durează atât de mult până când reacționăm și atunci când reacționăm, reacționăm numai pentru că nu ne mai ajung banii. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Jens Geier. Aveți cuvântul. Eu, de fapt, nu am întrebări. Nici în niciun caz întrebări atât de multe și atât de detaliate ca ale lui Inge. Pe mine mă interesează situația acestor documente, e prima dată când le am în față, uh, însă sigur că pot fi criticate în detaliu, însă este important că avem acum ocazia să le analizăm. Îmi amintesc ce spunea domnul Monici, fostul membru al Curții de Conturi. Eu eram destul de nou la comisia asta pe vremea respectivă și uh, el totdeauna ne prezenta uh, hârtiile și spunea că erorile se pot, se pot rectifica în două moduri. În primul rând se poate ameliora sistemul de control și la asta lucrăm. Sigur că trebuie să întrebăm comisia dacă consideră că sistemul de control funcționează atât de bine încât să întrerupă plățile văd că nivelul de plăți întrerupte crește, ceea ce ne arată că Comisia reacționează. Și mai avem o a doua posibilitate de a reacționa erorile și anume să le corect corectăm prevenind apariția de erori la proiectele bune și neplătind banii pentru um, proiectele cu erori, pur și simplu. Eu ce aș dori ar fi să avem o comparație între rata erorilor rata erorilor pe care a constatat-o Parlamentul European în perioada anterioară de finanțare și ce s-a întâmplat cu aceste erori în uh, cazul întreruperii sau colectării plăților. Ce s-a întâmplat? M-ar interesa foarte mult de acest lucru pentru că atunci am putea vedea ce se întâmplă și colegul Piper s-a referit la acest lucru. Dacă atunci constatăm că plățile totuși se fac în ciuda erorilor constatate, înseamnă, stimați colegi, că uh, nu au fost corectate erorile, dar dacă constatăm că plățile au fost întrerupte, înseamnă, dragi colegi, că uh, erorile sunt corectate și atunci ne putem declara mulțumiți de rolul Comisiei Europene, care înseamnă că își face treaba ca arbitru al bugetului european. Da, Inge, ai dreptate și sigur că sunt mult mai multe întrebări, mă interesează și pe mine, însă, în primul rând, cred că acum trebuie să știm dacă există erori pe care noi, nu chiar noi prezenți aici, ci unii colegi ai noștri, le-au uh, constatat, le-au uh, relevat din raportul anual al Curții de Conturi, care poate că au fost corectate. Noi trebuie, în orice caz, să urmărim întotdeauna ce s-a întâmplat cu erorile constatate în trecut și dacă au fost corectate sau nu. Asta e important. Apoi, după ce discutăm acest lucru, putem să analizăm iarăși rata erorilor, dar nu putem să facem o analiză extrem de precisă pentru că nu se știe foarte precis ce s-a întâmplat cu fiecare eroare din fiecare an, dacă a fost sau nu a fost corectată și ce s-a întâmplat cu plățile, dacă au fost suspendate sau nu. E normal este un argument folosit întotdeauna de auditori și pe plan politic ce mă interesează pe mine este dacă pot să mă duc în fața contribuabililor, în fața alegătorilor mei și să le spun, da, uitați, bugetul european este bine protejat, Comisia face ceea ce poate, Acum nu pot să spun chiar că este așa, dar pot, ce pot să spun este că e mai bine decât ne temeam și cred că e bine. În legătură cu situația din Spania, cred că aceasta trebuie să fie din nou analizată. La comisia noastră am contestat foarte mult această situație. Comisarul Șemeta a făcut o declarație pe această temă și chiar acum în declarația sa a vorbit despre problema regionalizării din Spania și este și impresia mea că nu se verifică suficient, nu se reglementează suficient de la nivelul național asupra regiunilor. Cred că nu e clar din cauza regionalizării cine face planurile, cine le controlează, cine e responsabil de ce aspecte. Cred că din această cauză autoritățile uh, spaniole au uh, probleme. Nu cred că fondurile dispar, nu cred că banii sunt uh, înstrăinați, ci cred că sunt pur și simplu erori de sistem. Pur și simplu ce se întâmplă după aceea este că ajung și mai puțin bani în această țară. Am discutat la coordonatori uh, despre delegațiile pe care să le facem în 2014 până la alegeri. După alegeri probabil că vor exista noi uh, membri care se vor ocupa de acest subiect, însă cred că ar fi cazul să mergem în Spania și să analizăm această chestiune. Mulțumesc! Thank you very much. There is now But, uh... Mulțumesc foarte mult! Îl voi ruga acum pe uh, domnul comisar Șemeta să facă câteva comentarii în legătură cu observațiile din sală. Au fost câteva întrebări pentru uh, doamna Gresle legate de uh, auditul intern. Auditorul nostru intern este aici alături de noi, uh, deci poate ar putea să înceapă dumnealui vorbind despre auditurile specifice în legătură cu uh, întârzierile la plată și după aceea voi continua și eu cu subiecte de natură mai generală Adus în discuție de deputați. Uh, suntem deja în întârziere. Vă dau cuvântul, dar vă rog să fiți subțin. Domnul Taleiron, mulțumesc uh, Domnule președinte, am înțeles una dintre cele două întrebări ale doamnei uh, Gresle, cea referitoare la Institutul European de Tehnologie din Budapesta, Serviciul intern al Comisiei de Audit uh, a făcut o misiune care s-a încheiat uh, în luna aprilie anului acestuia și uh, a făcut mai multe recomandări de, care țin de domeniul public. Ele figurează în uh, raportul anual al acestui uh, institut și se poate accesa pe site-ul institutului. La momentul de față, aceste recomandări au făcut și obiectul unui plan de acțiune care a fost a aprobat uh, și de directorul executiv și de comitetul de conducere a Institutului și este acum în curs de execuție. Noi îl urmărim cu uh, foarte multă atenție. La momentul de față nu e cazul să dau mai multe detalii. În cadrul descărcării bugetare, Comisia poate cere documentație legată de raport uh, în virtutea dispozițiilor uh, confidențiale, pentru că e vorba totuși de un raport de audit care încă nu a fost implementat. Nu am uh, înțeles ce altă agenție a citat doamna Gresle în legătură cu care ar fi avut informații legate de un raport de audit intern, dar sunt uh, la dispoziția doamnei Gresle și îi pot răspunde acum sau mai târziu. Dacă acum nu mai avem timp, pot răspunde ulterior. Mulțumesc, domnule comisar, vă dau cuvântul. Mulțumesc, voi încerca să fiu și eu succint. Vreau să mă refer la intervenția colegei dumneavoastră. Într-adevăr, avem uh, opinii divergente în legătură cu mai multe aspecte. Și uh, Cred că rolul Comisiei este să protejeze bugetul european. Măsurile pe care le implementăm în legătură cu uh, întreruperile și suspendările sau uh, pe latura noastră corectivă, în sensul de recuperare, aceste măsuri, prin aceste măsuri, fie corectăm, fie prevenim erori. Așa cum reiese și din raport. Regulile care există permit, într-adevăr, statelor membre să înlocuiască procesul uh, eronat, pro, proiectul eronat cu unul nou, însă presupunând că și acest raport, la rândul lui, va fi uh, supuse erorii este doar o presupunere. Statele membre trebuie să învețe din greșeli și să implementeze proiecte care să fie fără eroare. În ceea ce privește retroactivitatea, cu toții suntem de acord că nu e bine să existe, dar cadrul legal, cadrul juridic actual o permite. Deci există retroactivitate legală și dacă legea permite statelor membre să facă acest lucru, ele o fac. Acest, uh, această lege a fost adoptată de colegislatori uh, de Parlament și Consiliu. Știm cu toții că pentru viitoarea perioadă de programare am propus cât se poate de clar să eliminăm retroactivitatea din sistem și sper că așa se va întâmpla. atunci când se va ajunge la un acord final în legătură cu politicile de coeziune. O chestiune similară are de-a face cu corecțiile nete. Cu regulile actuale nu putem uh, impune corecții nete în uh, mijlocul uh, perioadei financiare. Dacă suma corectărilor este mai mare decât proiectul implementat de statelor membre, acest lucru poate duce la o corecție netă, însă aceasta nu se poate face în timpul uh, cadrului financiar multianual, nu uh, în timp ce acesta este în derulare. În legătură cu uh, problema prevenirii versus corectare, o altă chestiune adusă în discuție de doamna Gresle, sunt întru totul de acord de importanță ne asigurăm că există un nivel suficient de prevenire și uh, trebuie să folosim instrumentele de care de, dispunem, uh, mai ales în, întreruperea și suspendarea plăților și vedeți că folosim adesea acest uh, instrument de prevenție. Dacă constatăm erorile ulterior, datoria noastră este să le corectăm. Și o parte din uh, activitatea Comisiei a fost consolidată semnificativ în ultimii ani. Vă amintiți, doamnă Gresle, foarte bine că prin noul regulament financiar va trebui să prezentăm și uh, estimări ale costurilor controlelor în momentul în care prezentăm uh, acte legislative noi. Și tot de dumneavoastră va ține să stabiliți dacă costul controlului este la înălțimea efectului uh, pe care îl au acele controle. Deci noul regulament financiar va asigura o mai mare transparență în privința costurilor controlelor și a impact impactul acestora asupra gestionării financiare solide și sănătoase. Faptul că nu dispunem de fonduri uh, înseamnă că trebuie să ne intensificăm eforturile, mă întrebați. Nu, nu este așa. Serviciile comisiei trebuie să implementeze și în uh, descărcările bugetare anterioare s-a mai spus că Comisia trebuie să-și intensifice eforturile în domeniul corectării și prevenirii și Comisia chiar a implementat temeinic aceste recomandări, ceea ce a dus la o creștere semnificativă a nivelului de corectări financiare, dar și a numărului de întreruperi și suspendări. În ceea ce privește măsurile de simplificare despre care a vorbit uh, colegul dumneavoastră, cred că știți uh, deja că Comisia a propus un pachet de măsuri de simplificare pentru următorul uh, cadru financiar multianual. Din păcate, Multe au dispărut uh, pe parcursul procesului de negociere. E păcat, dar uh, colegifelatorii trebuie să găsească un compromis și noi, Comisia, am prezentat aici uh, în comunicatul special privind măsurile de simplificare cum este situația și am promovat foarte asidu, foarte intens uh, instrumentele specifice care pot uh, duce la proceduri simplificate. Pentru că sunt de acord cu doamna Caliu Light că dacă avem uh, proceduri mai simple și nivelul de eroare va scădea. Un lucru evident dar, din păcate, când e vorba de uh, legi concrete, nici măcar ideile bune nu sunt întotdeauna acceptate. În privința transparenței mai mari uh, în procesele de întrerupere și suspendare, nota 6 din uh, conturile anuale prezintă lista statelor membre și uh, întreruperile și suspendările aplicate în cazul fiecăruia. Noi suntem uh, cât se poate de transparenți în privința informațiilor legate de întreruperi și suspendări. Și dacă există o nevoie de mai multe informații, putem uh, să vedem ce putem furniza în plus față de ce apare deja în nota 6 de la conturile anualele comisiei. Uh, and, uh, well, uh, then, uh, uh, if I understood... Dacă am înțeles eu bine întrebarea doamnei Gresle în legătură cu statele cele mai grav afectate de criză, am înțeles că întrebarea dumneavoastră, de fapt, implica faptul că ne-am um, atenuat rigoarea în legătură cu statele respective. Însă nu este deloc așa. Și dacă s-au încălcat regulile în statele cu programe, deși acestea sunt într-o situație financiară dificilă, să știți că noi aplicăm regulile cât se poate de corect ex ante sau ex post, adică preventiv sau pentru a corecta. Aș dori să revin la această chestiune a întreruperii măsurilor de corecție în legătură cu fondul regional și fondul social. O întrebare adresată de domnul Piper, domnule, domnul raportor. Așadar, este adevărat, atunci când a fost introdus acest instrument, aceste instrumente erau utilizate mai activ în legătură cu fondul social decât în legătură cu fondul regional. Însă, în anii trecuți, am realizat o aliniere procedurală între cele două fonduri și ambele fonduri aplică acum regulile în același mod, exact în același mod, ceea ce a dus la o creștere a măsurilor de corecție, inclusiv în domeniul fondurilor regionale, după cum puteți vedea și din cifrele prezentate în raport. În încheiere, încă o dată, doamna Grezle a spus că se aștepta la mai mult din partea noastră în acest raport. Ce vă propun eu? Ar fi să organizăm un atelier împreună cu membrii și să discutăm în detaliu toate prevederile comunicării și să discutăm uh, și informațiile suplimentare necesare, dacă este cazul. Pentru că um, unele subiecte sunt destul de complicate, nu sunt ușor de înțeles și cred că un astfel de atelier ar putea să creeze um, o mai bună înțelegere a activităților în domeniul protecției bugetului Uniunii Europene după cum am încercat noi să prezentăm în comunicarea noastră. Este prima comunicare de acest gen și sigur că uh, suntem gata să primim recomandări de ameliorare a comunicărilor de acest tip pe viitor. Încheiere, doresc să-i mulțumesc domnului Gaier pentru comentarii. și pentru ce a spus. Și anume că instrumentele pe care le are la dispoziția Comisia sunt utilizate din ce în ce mai mult și sigur că ă, nimic nu e perfect, însă cred că aceasta este situația cu orice sistem de control și cred că putem spune că bugetul Uniunii Europene este protejat de Comisie. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Domnule raportor Piper, doriți să mai comentați? Ja, danke schön, dass... Mulțumesc. Mă bucur că acum, în încheiere, mai am șansa de a exprima părerea. În primul rând, o idee tehnică pentru domnul Tavern de la auditul intern. Am dorit să mai trimitem câteva întrebări în scris, pentru că, din păcate, uh, discuția de astăzi nu a beneficiat de suficient timp. Domnule comisar, ați propus un atelier. Eu, în calitate de raportor, nu vreau să vă dau ocazia să ne uh, faceți să ne pierdem în detalii tehnice. De fapt, avem suficientă informație. De zeci de ani știm că ceva nu merge bine și că întotdeauna nu merge bine în anumite țări. Acum, noi v-am întrebat ce consecințe are acest lucru. Ați încercat să sugerați o potențială explicație despre legată de a teritoriile autonome din Spania, însă nu ați vorbit deloc de consecințe. Și dacă discutăm iarăși despre Spania, sigur că discuția se va îndrepta în aceeași direcție. Sigur că aveți un sistem de corecții financiare, sigur că sunteți atenți, dar în fiecare an se pierd mulți bani, se pierde capacitatea administrativă, se pierde know-how și e păcat și dă, acest lucru dăunează bugetului nostru. Noi așteptăm ca în perioada viitoare să existe o reacție. Să ni se spună cum intenționează Comisia să ofere asistența acestor state cu probleme speciale. Poate că se va numi un raportor special, poate că se va ocupa Curtea de Conturi, poate Comisia va numi raportor special pentru aceste state, pentru că trebuie să fie asociată o răspundere programelor aplicate în aceste țări. Există propuneri foarte bune ale domnului Barroso în legătură cu domeniile în care Uh, trebuie ameliorată și aplicată mai bine legislația europeană. Sigur că această răspundere directă pentru statele cu programe este unul din domeniile unde trebuie să acționăm. Deci ce ați răspuns dumneavoastră nu e suficient? Și în încheiere aș dori să vă spun că noi v-am invitat la o audiere în noiembrie și acelea sunt exact ateliere, așa realizăm noi ateliere la aceste audieri, la ale comisiilor parlamentare. Domnule comisar, sper că veți participa și să știți că din partea noastră va urma și o um, redare scrisă a discuțiilor noastre de astăzi, pentru că explicațiile nu, se refer, nu s-au referit deloc la consecințe. Cel puțin din câte am înțeles eu, nu ne-ați oferit explicații cu privire la consecințele din perioada următoare și pentru noi nu este deloc clar ce se va întâmpla. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Piper. Domnule comisar, doamnelor și domnilor, aș avea câteva comentarii. Domnul Jens Geier a avut uh, bunătatea de a menționa momentul istoric care se apropie și anume alegerile europene. Alegătorii ne vor întreba ce se întâmplă cu eficacitatea și cu plus valoarea europeană. E foarte important. În al doilea rând, un lucru pe care l-a spus domnul raportor. Noi solicităm implementarea unei răspunderi a Comisiei. Din 5 în 5 ani putem să uh, ne pronunțăm cu privire la Comisia Europeană. Guvernele au o răspundere. Comisia a vorbit însă de cazuri în care rata de eroare e foarte mare, însă funcționarii uh, o duc bine. E foarte important. Domnule comisar, ați vorbit despre diferențele dintre uh, dumneavoastră și Curtea de Conturi. Ce spuneți dumneavoastră este că e vorba de organisme independente. Însă, că Curtea de Conturi este independentă spre deosebire de dumneavoastră, dar nu ar trebui să existe diferențe. Domnule comisar, ce faceți ce faceți dumneavoastră, mai ales ce faceți acum în timpul acestui mandat, se apropie de sfârșit. Noi dorim să ne exercităm competența de control parlamentar asupra Comisiei. Și vă rugăm frumos să vă purtați tot mai mult asemenea unui guvern. Comisia trebuie să fie un, ca un guvern al oricărui stat și Parlamentul European ca orice parlament. Per total apreciem eforturile domnule, domnului comisar Șemeta, dar vă rugăm să fiți atent la coordonare și la creativitatea internă în ceea ce privește supracomplicarea măsurilor la nivel național, pentru că uneori această creativitate întrece orice limită. Mulțumesc foarte mult pentru dezbatere, cred că a fost foarte utilă. Mulțumesc, domnule comisar, mulțumesc curții de conturi, mulțumesc domnului Șemeta, mulțumesc, stimată doamnă. Haideți să trecem acum uh, mai departe. Puteți sta, puteți rămâne alături de noi dacă nu mai aveți ceva mai bun de făcut. Con delegation to Bulgaria delegația CONT în Bulgaria în contextul dezafectării centralelor nucleare și al fondurilor Uniunii Europene. Este o delegație prezidată de Ingeborg Gresle. Dragă Inge, te rugăm!